Uh, so, ladies and gentlemen, it's uh, a, a great pleasure um, to welcome you back to this afternoon's session. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să vă urez bun venit la reuniunea din această dupămasă. Vă rog să luați loc. Avem privilegiul de a o avea astăzi printre noi pe Comisara pentru Cercetare și Inovație. am uh, reușit să o cunosc uh, ceva mai bine de când a fost numită comisar, pentru că vine destul de des în Parlament și activitatea sa cu privire la inovație este esențială pentru Uniunea Europeană și pentru inițiativele emblematice din cadrul uh, strategiei 2020. Actul uh, pentru piața unică este de asemenea un uh, element important. V-am urmărit activitatea cu entuziasm și trebuie spus că aveți un mandat vast pentru că inovația nu înseamnă doar cercetare, și, ci și exploatarea acestei cercetări. După cum știți, pe această comisie o interesează în mod deosebit achizițiile publice. Doamna Rulă a redactat un raport uh, pe acest subiect și este prezentă în sală. Recunoașterea calificărilor profesionale și mobilitatea personală sunt de asemenea importante și ne bucurăm că fac parte din strategia pentru inovație pe care ați propus-o. Nu se întâmplă adesea să o primim în această comisie pe comisara pentru uh, inovație și cercetare, pentru că știm că discutați și cu alte comisii, însă în orice caz uh, vă urmărim munca îndeaproape și uh, sunt gata să, suntem gata să vă sprijinim. Vă dau cuvântul. Știu că nu avem mult timp la dispoziție pentru că vreți să mergeți și în altă comisie, însă va fi timp și pentru ca colegii să pună întrebări. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să discut despre rolul politicilor în domeniul achizițiilor publice pentru uh, stimularea uh, strategiilor uh, cu privire la inovație. Aș vrea să vă prezint rolul pe care îl au condițiile cadru și rolul, să vă prezint rolul pe care îl au achizițiile publice. Comisia a Uh, publicat uh, tabloul cu privire la inovație, un tablou care arată că un tabel care arată că Comisia că Uniunea Europeană a rămas în urmă în ceea ce privește inovația. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi, un semnal care arată că Europa este în urmă în ceea ce privește inovația și nu este un întâmplător dacă partenerii noștri sunt uh, uh, mai avansați sunt avansați din cauza politicilor lor. Uniunea Europeană, Statele Unite sunt uh, pionieri în domeniu și au instituit un sistem de stimulare a inovației uh, care include finanțare și care își propune de asemenea să promoveze IMM-urile pe piață. Statele Unite cheltuiesc peste 50 de miliarde pe an pe achizițiile în domeniul cercetării și dezvoltării. 2 miliarde sunt uh, afectate programului uh, destinat IMM-urilor. Fragmentarea piețelor uh, sunt, reprezintă un factor care limitează posibilitățile. Achizițiile publice reprezintă 17% din PIB-ul european, 2 trilioane de euro pe an. Este o piață esențială pentru inovație, mai ales în domeniul sănătății, construcțiilor, transportului și energiei. Europa are deci o ocazie enormă de a utiliza achizițiile publice pentru a stimula inovația, stimulând cererea publică, mai ales în domeniul în care trebuie să facem față provocărilor sociale. Achizițiile publice de bunuri și servicii sunt esențiale pentru a crește calitatea serviciilor publice într-o perioadă de constrângeri bugetare. În Europa, puține achiziții publice se axează pe inovație în ciuda oportunităilor pe care le oferă directivele cu privire la achiziții publice. Aceasta din cauza că există o măsură de stimulare a investițiilor cu risc mic și uh, se datorează și altor factori. Uniunea pentru Inovație vine cu propuneri pentru a crește sumele alocate achizițiilor bazate pe inovație. Uniunea pentru Inovație cere statelor să aloce sume pentru stimularea inovației. Ar fi vorba de peste zece miliarde pe an. Comisia a identificat nevoia de a susține achizițiile, pentru, achizițiile axate pe inovație. În 2008 s-au instituit două rețele publice în domeniul construcțiilor, în domeniul sănătății și în domeniul uh, uh, echipamentelor de protecție pentru pompieri. Aceste rețele favorizează schimbul de practici. Suntem convinși că se poate face mai mult însă, în special acordând uh, stimulente financiare pentru achizițiile uh, bazate pe inovație. De asemenea, susținem toți factorii implicați atunci când este vorba despre achizițiile bazate pe inovație. stimulăm de asemenea uh, achizițiile precomerciale. Măsurile pilot trebuie să se înscrie în pregătirea viitoarelor măsuri de susținere financiară a um, achizițiilor um, uh, bazate pe inovație. Se va institui un sistem european pentru a uh, promova aceste achiziții vicepreședintele Tajani va lansa un sistem pilot în valoare de 15 milioane de euro pentru a pregăti acest um, sistem european. Multe state membre și multe regiuni au dezvoltat programe pentru a promova achizițiile bazate pe inovație și susținem toate aceste inițiative. Dați-mi voie să mă refer la contextul inova, inovării. Discuția de astăzi intervine într-un moment foarte important. Șefii de state și de guverne se întrunesc joi pentru a discuta despre inovație. Ce ar trebui, în mod normal, să decidă șefii de state și de guverne? Uniunea Europeană ar trebui să adopte o abordare strategică pentru a stimula inovația, care să se bazează pe inițiativele emblematice. Acele inițiative care vizează um, crea, crearea unei mai mari competitivități. Toate acestea înseamnă și folosirea strategică a um, achizițiilor publice. Într-o perioadă de constrângeri bugetare e nevoie de consolidare fiscală inteligentă pentru a ne proteja investițiile în educație, cercetare și dezvoltare, inovația și infrastructură inteligente și, de asemenea, avem nevoie de reformarea sistemelor naționale de cercetare și dezvoltare mobilizarea achizițiilor publice este avantajoasă din toate punctele de vedere. Contribuie la promovarea investițiilor în cercetare și uh, este de asemenea în beneficiul consumatorilor. Achizițiile acestea înseamnă că se pot face economie, economii de energie și achizițiile publice pot uh, să ne permită să uh, obținem uh, um, valoare adăugată. Avem nevoie de În al treilea rând, avem nevoie de condiții cadru mai inteligente, trebuie să creăm un condiții pentru inovație și trebuie să menținem investitorii privați uh, și talentele. Propunem să îmbunătățim condițiile cadru pentru inovație în domenii cum ar fi proprietatea intelectuală, uh, stabilirea standardelor, reglementările, uh, reglementările pe piață și întreprinderile mici și mijlocii. Vom folosi evaluările făcute în uh, evaluările directivelor pentru a vedea cum uh, trebuie modernizate pentru a încuraja cooperarea transnațională. Știu că Comisia IMCO este convinsă de necesitatea unui uh, proceduri mai bune de stabilire a standardelor. Comisia va prezenta o comunicare însoțită de o propunere legislativă cu privire la standardizare, propunere pentru a îmbunătăți interoperabilitatea și pentru a promova a promova uh, inovația. Vrem să integrăm standardele în proiectele de cercetare și dezvoltare. În al patrulea rând, trebuie să exploatăm valoarea adăugată a acțiunilor noastre și trebuie să facem față uh, provocărilor cu care ne confruntăm, lupta împotriva schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și îngrijirea persoanelor vârstnice. Vom lansa parteneriate în acele domenii în care putem stabili un obiectiv clar. Important este ca industria europeană să aibă un potențial. Există oportunități care pot fi utilizate și vrem ca toate companiile să beneficieze de aceste noi piețe. Parteneriatele acestea vor reuni principalii actori și vor uh, realiza corespondența între uh, latura cererii și cea a ofertei. Statele membre vor fi direct implicate în aceste parteneriate. Statele membre vor mobiliza cererea prin uh, uh, achizițiile strategice pentru inovație. Mă bucur de faptul că Parlamentul susține această inițiativă. Un parteneriat a fost uh, lansat pentru a extinde cu doi ani numărul um, pentru a extinde durata de viață activă a cetățenilor europeni. Acestea sunt condițiile creării unei uh, Uniuni Europene de succes. Însă există și o altă condiție. Șefii de state și de guverne trebuie să-și asume răspunderea pentru implementarea Uniunii pentru Inovație nu doar Consiliul European sau Consiliul de Miniștri, ci și Parlamentul European are un rol important de jucat. Această comisie, de asemenea, pentru că este o comisie responsabilă de achizițiile publice, aveți un rol cheie în stabilirea opiniei Parlamentului cu privire la Uniunea pentru Inovație. Sunt convinsă că raportorul dumneavoastră va face o muncă excelentă în această privință și vă cer chiar mai mult dacă e să ne depășim ținta de 10 miliarde de euro, trebuie să beneficiem de angajamentul autorităților publice, naționale, regionale și locale. Știu că chestiunea achizițiilor publice este o chestiune ce interesează îndeaproape această comisie și vă rog să vă folosiți de influența pe care o aveți în statele membre și uh, influența pe care o aveți fa- față de colegi pentru a ne atinge obiectivele în privința inovației. Multe uh, mai sunt de făcut și știu că cu sprijinul dumneavoastră vom reuși. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Ne bucură faptul că achizițiile pentru inovații se regăsesc acum în partea cea mai importantă a agendei politice, fiindcă asta este o provocare care ne va aștepta și pe viitor. Domnul Trentafilides este raportorul pentru inovare, va avea cuvântul, doamna Ruile este raportor pentru achiziții publice va lua și ea cuvântul, deci iată primii doi vorbitori și apoi domnul Schwab, Styler și Vaile și domnul Corea de Campos. Avem doar 25 de minute, dragi colegi, fiindcă urmează un vot și trebuie să mergeți și în Comisia Șure. Vă rog intervenții foarte concise, trei intervenții, apoi un răspuns. Trentafilides, Rule și Schwab. Trentafilides pentru început. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. După părerea noastră, cele mai slabe puncte ale Uniunii Europene în momentul de față sunt, în primul rând, investițiile insuficiente în capitalul de cunoștințe. În Statele Unite și în Japonia, investițiile în cunoștințe sunt mult, mult mai ridicate decât în Europa. De asemenea, nu există suficiente condiții cadru pentru cercetare. Acesta este un mare dezavantaj, fiindcă Există companii care sunt um, încurajate să investească în alte părți ale lumii și, de asemenea, eforturile sunt fragmentate și acest lucru duce la costuri ridicate. De aceea, orientările noastre pentru acțiune trebuie să se axeze pe sectorul public și privat pentru a depăși aceste probleme. Trebuie să găsim suficiente fonduri pentru a ajuta companiile mici să depășească dificultățile cu care se confruntă și pentru a le ajuta să găsească moduri inovatoare de a ieși din criză. Deci un acces mai bun la finanțare pentru ca micile companii să nu fie determinate să-și ducă activitatea în altă parte a lumii. În sectorul public, inovarea trebuie să se axeze pe uh, îmbunătățirea procedurilor administrative care trebuie să devină mai accesibile și de asemenea reducerea birocrației și a inflexibilității sectorului public prin introducerea de bonuri și servicii inovatoarele. Achizițiile publice pot fi folosite în acest sens și credem că statele membre trebuie să fie încurajate pentru a-și include în procedurile de achiziții publice aspecte inovatoare. Și, în final, soluțiile inovatoare, după părerea noastră, au strânsă legătură cu contractele de achiziții publice precomerciale, care pot să rezolve probleme care altfel n-ar putea fi rezolvate pe piață. E o metodă foarte utilă care poate să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele și să oferim servicii de calitate cetățenilor. Mulțumim domnului Trentafilides. Am fost foarte generos cu dumneavoastră, fiindcă sunteți raportor, deci doamna Ghegan știe ce va fi în raport. Dar dacă ceilalți uh, colegi ar putea avea o intervenție mai scurtă, aș aprecia. Doamna Râle. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei comisar. Mi se pare o inițiativă foarte importantă. Când am lucrat la subiectul achizițiilor publice, mi-am dat seama că multe autorități locale și regionale uh, dispun de prea puține informații uh, în acest sens. Um, contractele precomerciale de achiziții publice erau practic necunoscute și mi se pare foarte important să existe o mai bună informare în acest sens. Și, după cum spuneați și dumneavoastră, piața este foarte fragmentată mă întreb dacă există inițiative uh, care să stimuleze uh, pe cei care se ocupă de achizițiile publice pentru a coopera mai bine? Li se poate explica că este posibil să se facă astfel de asociații fără să existe temeri că ar fi uh, acuzați că ar fi un cartel? Apoi, în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul ecologic, Există experiențe și bune practici care au arătat că uh, care au arătat că au fost uh, organizate seminarii uh, de formare și de prezentare um, pentru cei interesați și pentru părțile interesate și care au fost de mare succes. Același lucru s-ar putea face și în domeniul inovației. În plus, uh, s-ar putea stimula concurența între statele membre ca un fel de uh, stimulent uh, pentru a uh, motiva statele membre uh, în domeniul inovației. Poate și unele ONG-uri ar putea fi uh, implicate în acest proces. Acestea ar fi sugestiile mele în acest domeniu. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin, auch von Domnul Schwab, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc că ați venit să vă adresați nouă pe acest subiect foarte important. Cred că în raportul pe care îl va face colegul Triantafilidis um, va trebui să vedem cum definim aceste domenii. Este foarte clar că vrem să găsim soluții noi, um, eficiente din punctul de vedere al costurilor, inovative, durabile dar că nu trebuie să se creeze obstacole pe piața liberă. Și de aceea sunt, uh, aș vrea să se facă referire și la ceea ce a spus doamna Râle. Nu putem să ridicăm potențialul pieței decât dacă există o, anu o anumită um, greutate a ofertei. Și uh, de aceea ar trebui să permitem o serie de asocieri. În plus, cred că trebuie să Uh, lucrăm la a face ca mai mulți bani să fie investiți în inovație. Ați menționat China și Statele Unite și cred că nu trebuie totuși să ne temem de ei pentru că nu suntem într-o situație atât de gravă. Dar uh, în Agenda 2020 se vorbește mult despre inovație, dar cred că aici ar trebui să consolidăm uh, inițiativele cheie și să nu luăm atât de mult în calcul specificitățile naționale. Mulțumesc! Um, uh, Doamnă comisar, dacă doriți să răspundeți la aceste trei intervenții și apoi doamna Taylor, Vaila și domnul Corea de Campos. S-a încheiat lista de vorbitori. Doamna comisar. Domnul raportor mă va scuza dacă nici măcar n-am să încerc să-i pronunț numele, fiindcă sunt sigură că voi greși și n-ar fi deloc politicos. Însă, fiecare dintre aspectele menționate de cei trei vorbitori sunt uh, printre principalele mm, preocupări ale mele și ale serviciilor pe care le conduc. Cum ne poziționăm în acest domeniu? Situația actuală la nivelul Uniunii este una foarte bună în ceea ce privește inovarea. Cred că trebuie să folosim acest instrument pentru a vedea cum ne comparăm și între noi și cu Statele Unite, China și mai ales cu Japonia. Și când analizăm tipurile de investiții care sunt făcute în afara Uniunii Europene în acest domeniu, uh, rezultatul nu este prea bun pentru noi în cele mai multe cazuri. De exemplu, când am creat politica europeană pentru inovare, am încercat să vedem ce făceam. Uh, am fost în Statele Unite, după cum știe Malcolm, și acolo am uh, discutat uh, această politică Small Business Act care este implementată de președintele Obama și am discutat cum funcționează cu secretarul lor de stat. Și într-o Uniune a Inovării, dacă stabilești o cifră care trebuie să fie investită de statele membre în um, achiziții inovatoare, dacă spui 10 miliarde, toată lumea spune că ai o abordare foarte conservatoare și că obiectivul trebuie să fie mult mai ambițios. Însă eu am crezut că printr-o abordare oarecum conservatoare vom stimula statele membre să depășească acest uh, plafon, acest nivel stabilit la nivel european. Avem exemple, după cum știți foarte bine, la nivelul Uniunii, unde Există anumite căi care au fost alese de către state, dar interesant este că um, de la vârf în fiecare stat s-a analizat ce se poate face pentru a sprijini achizițiile precomerciale și uh, achizițiile publice inovatoare. Și sunt multe lucruri care pot fi făcute aici. Acele zece miliarde pe care le-am stabilit noi sunt doar un concept, o dorință, o idee și reprezintă uh, punctul de plecare punctul de la care lucrurile pot puse în fi puse în mișcare, dacă doriți. Deci este un obiectiv politic, nu obligatoriu financiar. Și după foarte multe discuții în cadrul comisiei, uh, am considerat că e important să facem acest lucru. De asemenea, se referă la uh, achiziții publice specifice în etapa precomercială sau achiziții de noi tehnologii, de exemplu, tehnologii inovatoare, ca parte a implementării Parteneriatului European pentru Inovare. Comisia, sigur, va monitoriza cheltuirea acestor sume ca parte a monitorizării sistemului de sprijin prin Parteneriatul European pentru Inovare și vreau să spun că 17% din PIB-ul UE vine din achiziții publice, un sector care trebuie să fie inovator achiziții uh, comune între mai multe state sau între mai multe regiuni, în zonele transfrontaliere identificarea de modalități de cooperare, toate acestea sunt instrumente care trebuie folosite și sunt folosite. Ați menționat autoritățile locale, ați menționat zone și regiuni și modul în care pot ele coopera. Nu le stă nimic în cale pentru că acest lucru deja poate fi făcut în cadrul, în cadrul finanțării din programul cadru 7. Nu cred că ar fi corect ca Comisia să legisleze, să stabilească niște norme obligatorii în acest domeniu. Cum am spus, am stabilit un obiectiv, o dorință și asta sperăm noi va da un impuls lucrurilor. În ceea ce privește definiția inovării, despre acest lucru a vorbit domnul Schwab, este un domeniu în care trebuie să încurajăm autoritățile regionale și locale să colaboreze. Săptămâna viitoare vom începe o procedură complexă de consultare cu privire la următorul program de finanțare pentru cercetare europeană și inovare europeană. Și această activitate va fi inovatoare, complexă și va disemina toate aceste informații la nivel regional european, dând astfel oamenilor ocazia să înțeleagă cum pot lucra împreună, cum pot coopera. În ceea ce privește achizițiile ecologice, vers, e un domeniu foarte important pe care ne-am axat foarte mult și care sperăm să dea rezultate în cazul tuturor. Noi suntem deschiși să lucrăm cu ONG-uri, autorități regionale, locale, guvernele statelor membre. Trebuie să lucrăm cu toții împreună, trebuie să uh, Uh, îi ajutăm pe toți de la toate nivelurile să se implice și să promoveze această idee a achizițiilor publice ca fiind un domeniu unde există foarte mult de câștigat. În Statele Unite, de altfel, uh, ei sunt foarte invidioși pe capacitățile de achiziții publice pe care noi le avem în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, iată, discuția evoluează. Aș vrea să încurajez pe ultimii trei vorbitori, doamna Styler, doamna Weiler și domnul Corea de Campos să aibă intervenții scurte. Doamna Styler, pentru început. Mulțumesc, doamnă comisar, mă bucur să vă avem astăzi alături de noi. Ați vorbit despre ce se întâmplă în Statele Unite și observ astăzi că raportul Obama cu privire la taxele fiscale și bancare oferă oamenilor uh, posibilitatea de a investi. Și mă gândeam la cum putem să învățăm din uh, modelul celor mai bune practici. Avem o viziune pentru strategia UE 2020, avem o viziune pentru uh, piața uh, internă și credeți că inovarea este tot una cu agenda digitală. Uh, de asemenea, cum putem ajuta la creșterea locurilor de muncă, un lucru absolut esențial care are legătură cu cetățenii. Mulțumesc, doamna Weiler. Ich kann es auch kurz machen. Moment, Mati. Ähm, zuerst möchte ich noch mal... Pe scurt, întâi aș dori să revin la răspunsul dumneavoastră la întrebarea doamnei Râle în ceea ce privește cooperarea. Bineînțeles că dorim și doriți să cooperăm uh, unii cu alții într-un mod cât mai angajat. Dar întrebarea este, căutăm un ONG care se ocupă de achizițiile publice uh, în domeniul ecologic, uh, va fi același care se ocupă și de inovație sau căutăm altul și apoi mai durează 5 ani? Apoi spuneți că nu vreți să faceți legi. Mă, atunci bănuiesc că porniți de la premisa că nu este suficientă o comunicare din partea Comisiei, ci că e nevoie de proiecte uh, pilot în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea uh, program cadru. Ne puteți numi un program uh, pilot în domeniul inovației sau cum doriți altfel să stimulați sau să, in, să inițiați proiecte pilot în acest domeniu? Mulțumesc, domnul Corea de Campos, acum. Un plăcere tela aqui conosco. Mulțumesc, doamnă comisar, mă bucur să vă văd printre noi astăzi. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ambiția declarată este să creați o piață unică pentru inovare. Am înțeles corect și acest lucru este posibil? De asemenea, vreți să ne confirmați cum vă gândiți să faceți acest lucru? Vorbim despre 10 miliarde pentru eforturi de achiziții precomerciale și am comparat această sumă cu cele din Statele Unite. Cu toții suntem de acord că e bine să existe concurență, însă trebuie să înțelegem că nu concurăm doar cu Statele Unite, ci și cu țările emergente, India, China, care au o metodologie proactivă, nu competitivă. Și mă întreb dacă n-am putea să combinăm cele două abordări, strategia competitivă cu strategia proactivă, fiindcă dumneavoastră v-ați referit doar la cea uh, competitivă. Mulțumesc și acum doamna comisar va da răspunsurile. Yes, if I answer the last question, um... Voi începe cu ultima întrebare. Da, cu siguranță, exact asta vrem să facem. Vrem să avem o piață unică pentru inovație. Am spus asta de la bun început și credem că este direcția pe care trebuie să o luăm. Am spus asta destul de des și în Parlament și în afara lui că, depinzând de modul în care Uniunea Europeană, în funcție de modul în care Uniunea Europeană tratează inovația, uh, Uniunea Europeană face, este lider sau nu este lider, face afaceri sau nu face afaceri. De ani de zile explicăm statelor membre la uh, Consiliul uh, de uh, competitivitate, aici în comisii, la ITRE și așa mai departe, exact acest lucru. Iar culmea este faptul că pentru prima dată, în această joi, șefii de stat și de guvern vor discuta exact acest lucru, inovația și politica cu privire la Uniunea uh, de Inovație. Și este o oportunitate pe care trebuie să o folosim pentru că s-ar putea să nu mai vină o astfel de oportunitate prea curând. Suntem într-o situație la nivel mondial. În... Iată, săptămâna trecută președintele Obama și-a ținut uh, discursul privind starea națiunii și și el a spus că inovația este cheia. Deci nu numai noi suntem de părerea asta și promovăm acest domeniu, ci și Statele, Un Statele Unite. Și nu numai la vest trebuie să ne uităm, ci și la est și să vedem cum uh, China uh, ne uh, urmează îndeaproape și de aceea această politică este foarte importantă. Uh, Astăzi ar trebui, domnule președinte, să vă spun că domnul de Campos va fi foarte mulțumit uh, de rezultatele privind inovația din statul său membru. În ceea ce privește cooperarea cu ONG-uri, oriunde găsim organizații sau oameni sau țări sau autorități locale, regionale, care fac achiziții, fie în domeniul ecologic sau nu, vrem să fim uh, vrem ca aceștia să fie implicați. Și știți că ONG-urile pot deja să, facă, să fie implicate în asta prin uh, cel de-al șaptelea program cadru. Vrem să încurajăm asta, vrem să vindem acest mesaj și avem nevoie de toată lumea din această comisie să reprezinte acest mesaj uh, ONG-urilor, autorităților locale, regionale, guvernelor pe care vrem să le convingem. Este un mesaj pe care dumneavoastră îl puteți transmite într-un mod mult mai eficient decât pot eu sau comisia, pentru că dumneavoastră vorbiți cu concetățenii dumneavoastră. Utilizarea banilor pentru inovație într-un mod inteligent este foarte important din punctul nostru de vedere. agenda pe care ați menționat face parte din agenda, agenda de uh, inovație. Doamna comisar Crăs se ocupă de acest uh, domeniu și de parteneriatul uh, pilot. Iată, agenda digitală uh, este foarte importantă în acest uh, sens și cooperarea pentru ea de asemenea. Avem nevoie de proiecte pilot. Când uh, mai înainte am spus că deja avem uh, achiziții publice în care sunt, uh, prin care sunt sprijiniți uh, cei care fac achiziții publice în Europa. Și în programul uh, cadru cu numărul 7 uh, pentru IT și comunicare se stimulează uh, acest domeniu al inovației, și domeniul contractelor precomerciale de achiziții. Deci am început să mergem pe drumul pe care ni l-ați cerut și continuăm acum cu foaia de parcurs, stimulând uh, și elaborând politici. Începând cu săptămâna viitoare, pe acest va începe această consultare uh, detaliată în toate cele 27 de state membre pentru a vedea cum va arăta uh, finanțarea inovației în viitor. Mulțumesc, doamnă comisar. În primul rând, pentru că ați fost dispusă să veniți în fața comisiei noastre și pentru că ne-ați explicat uh, intențiile noastre pentru viitor. Trebuia să spun de la început că, din punct de vedere formal, asta face parte din uh, implica- uh, cooperarea noastră cu Comisia. Trebuie să menționez însă și standardele foarte importante în activitatea noastră. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați uh, răspuns cu atâta entuziasm la uh, întrebări. Este mai mult zgomot pentru că urmează să votăm, spune domnul președinte. Știu că trebuie să Uh, plecați la o altă reuniune, dar vreau să vă ofer un cadou din partea acestei comisii, pentru că noi avem o echipă irlandeză foarte puternică și ni s-a spus că astăzi este ziua Sfintei Bridget și trebuie să vă dau uh, o cruce specifică. Uh, ah, seriously. So I'm sure this will be the only committee today where you will have one of those, and it will bring you good luck for the rest of the time. Sperăm că vă va aduce uh, noroc pentru restul zilei și celelalte comisii. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, could I, um, we now have a long... Doamnelor și domnilor, urmează o lungă sesiune de voturi. Am să rog pe toată lumea să ia loc. Chiar am să rog pe toată lumea să ia loc pentru că am dorit să începem cât se poate de rapid. Uh. We will be using voting cards. We have a lot of... Vom utiliza cardurile, cartelele de vot. Am să vă rog să vă asigurați că le aveți. Vom face un vot de verificare imediat pentru a verifica numer, numerele, cifrele. Vă rog, puțină liniște. Right, I'm just going to, we're just going to, um check the electronic vote. Vom verifica sistemul de vot electronic într-un, în modul tradițional. Voi deschide votul rugându-i pe membrii de la PPE să voteze acum. S-a deschis votul pentru PPE. Este toată lumea prezentă? Nu, numai 8 persoane au votat până acum. Mai vine cineva? S-a închis votul PPE. Mai trebuie să vină câțiva membri. S-a deschis votul pentru grupul socialiștilor și democraților. S-a, de deschis votul. Sunt convins că avem mai mulți șase membri uh, socialiști aici. Chiar eu pot să văd mai mulți. Vă rog, membrii SND să voteze. I think we can see everybody else. I see three liberal colleagues, two greens. Um, Văd doi colegi liberali, trei colegi liberali, doi uh, de averzi. Iată, grupurile mai mici sunt prezente uh, în întregime. Vom vota întâi pe raportul de inițiativă al doamnei Schaldemose cu privire la directiva privind uh, siguranța generală a produselor și supravegherea piețelor. Am să rog pe doamna raportor să își prezinte raportul pentru vot. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, stimați colegi, știu că ne așteaptă un vot lung, nu neapărat la raportul meu, ci în principiu la raportul următor. Avem opt uh, amendamente de compromis la raportul cu privire la siguranța produselor și asta înseamnă că avem un raport care este sprijinit de o bază largă în uh, comisie și este ceva foarte important. Uh, pentru că atunci când elaborăm un raport, trebuie să transmitem un semnal foarte clar către comisie că avem nevoie de o, o reverificare a directivei, dar că, și că trebuie să uh, consolidăm supravegherea pieței, pentru că ea nu este suficientă la ora actuală. Și suntem, de fapt, de aceeași părere în rândul grupurilor avem nevoie de un sistem de supraveghere al pieței, funcțional și asta și solicităm în acest raport. Eu sper că totul va merge bine. Aș dori să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi colegilor pentru buna cooperare uh, în ceea ce privește compromisurile și uh, la elaborarea raportului în sine. Nu este chiar așa de ușor să atingem asta uh, când există atât de multe poziții. Dar eu cred că am ajuns la un rezultat care asigură și consolidează siguranța produselor pe piața unică, dar în același timp uh, facilitează uh, și uh, viața întreprinderilor pentru că acestea au reguli mai clare în ceea ce privește concurența. Pentru că noi ne și adresăm Um, întreprinderilor. Deci avem unele reguli mai clare pentru piața unică. Aș dori să mulțumesc și membrilor secretariatului. Am avut trei uh, consultanți speciali și au lucrat foarte bine la elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumesc și dumneavoastră, doamnă raportor. Trecem direct la lista de vot. Începem cu amendamentul 11 al doamnei Corhola și a domnului Fox. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem, deci, direct la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. Amendamentul de compromis 2 se deschide votul. Eu nu votez, spune președintele. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 22, un amendament de eliminare din partea doamnei Corola și a domnului Fox. Cine este pentru? Uh, se deschide votul pentru acest amendament. S-a închis votul se adoptă cu 20 pentru și 13 împotrivă. Amendamentul 23 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 24 a fost retras. Amendamentul 25 al domnului Pupakis. S-a deschis votul la 25. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 14. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar direct la amendamentul 29 cu un amendament oral pe care îl puteți vedea în lista de vot. Așadar, amendamentul 29 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 29 uh, devine caduc, la fel ca și 31. Trecem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 35 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul INTA 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 39 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 40 al doamnei Corhola. Cine este pentru? Împotrivă? A, se adoptă. Amendamentul 41 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Comisia ITRE 8 este acoperit. ITRE 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 42 de eliminare. S-a deschis votul la 42. Uh, grupul socialiștilor și democraților are un membru în plus care a votat. Să închidem votul. Se adoptă oricum. Dar poate vă puteți asigura că o persoană de la socialiști își uh, scoate cardul. Bun, deci s-a adoptat. 43, 44, 45 devin caduce. Amendamentul 46 al doamnei Le Grip. Cine este pentru? Cred că vom vota electronic. 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 14. Trecem acum la amendamentul 48 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 47. S-a deschis votul la 47. Din nou, um, socialiștii au o persoană în plus. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 pentru și 15 împotrivă. Amendamentul 50 al doamnei Corhola. Cine este pentru? Deschid votul electronic pentru amendamentul 50. Cine este pentru? Votul s-a deschis, s-a închis votul. Adoptă, se adoptă cu 20 pentru și 15 împotrivă. Amendamentul 49 al domnului Croțman devine caduc. Și votăm acum amendamentul 51 al domnului Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. I35. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Inta 6. Pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 53 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem acum la amendamentul 52. S-a deschis votul la 52. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 15. Amendamentul 54. S-a deschis votul. Votăm așadar 54. S-a închis votul se adoptă cu 21 la 15. Amendamentul 55. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentele de amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 62 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 63 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, se adoptă. INTA 1, spune președintele. INTA 2, se corectează președintele, se adoptă. Știați despre ce vorbesc. INTA 4 a, a fost uh, deja acoperit. INTA 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Inta 10, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. INTA 7, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la aliniatul 26A uh, și la amendamentul 66 cu o întrebare orală. Se adoptă. 66 devine caduc. 67 pentru, împotrivă, se respinge, 68 pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 60, amendamentul 69 pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 11. S-a deschis votul pentru acest amendament. PP-ul are un vot în plus, s-a închis votul, se adoptă. Oricum, chiar și cu votul în plus. Dar ar fi bine înțeles bine dacă o persoană n-ar mai vota. Amendamentul 70 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 71 al doamnei Corhola. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Suntem acum la 72 al doamnei Corhola. S-a deschis votul la amendamentul 72. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 15. Isre 13 este acoperit. 74 al doamnei Corhola. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 22 la 14. 73 devine caduc. Suntem la, compromisul, la amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. ITRE 12. Cine este pentru? Trebuie să deschidem votul electronic. 12. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 21 la 14. Amendamentul 77. Să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum la considerente. Amendamentul 3 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Este împotrivă. 23 de voturi împotrivă și 14 pentru. S-a deschis votul la amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 15. Trecem acum la votul cu privire la aviz în totalitatea sa și va fi... Mă scuzați, spune președintele, mai este amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 15, ppo ul are un vot în plus, din nou. Să trecem acum la vizul în totalitatea sa prin vot electronic. S-a deschis votul. The vote is the EPP of one over. PP-ul are un vot în plus. Poate cineva să își retragă cardul. Foarte bine. S-a închis votul se adoptă cu 36 pentru și 2 împotrivă. Două abțineri. Felicitări, doamnă Șeldemoze. Deci, uh, niciun vot împotrivă și două abțineri, spune președintele. Vă mulțumesc. Trecem acum la marele vot.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 Trebuie să ne putem concentra, pentru că este un vot lung și complicat. Am să îl întreb pe raportor dacă vrea să spună ceva la începutul votului. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte drăguț din partea dumneavoastră să-mi dați cuvântul înainte de votul în această, uh, înainte de acest vot. În primul rând aș dori să mulțumesc colegilor, secretariatului, serviciului juridic. Aș dori să le, mul- să le spun un foarte mare mulțumesc pentru uh, munca depusă. Apoi, după reuniunile constructive cu raportorii din umbră și după uh, lungile zile de lucru uh, din ultimele luni, avem un pachet uh, de compromisuri foarte uh, Uh, mare și important. Am încercat să iau în considerare dorințele tuturor. Dacă, com, uh, dacă comparăm compromis, amendamentele de compromis cu textul uh, inițial, veți vedea că ne-am venit în întâmpinare și, drept urmare, reușim să reflectăm imaginea întregii comisii. În al treilea rând, sper că acest pachet poate fi adoptat de către toți cei care au participat la elaborarea sa. Munca depusă împreună ar trebui să uh, se exprime în faptul că acest, acest uh, pachet va fi sprijinit. Vom avea, am avut uh, aproximativ 1600 de amendamente depuse, acum avem 50 de compromisuri, de amendamente de compromis și dacă vor fi adoptate, vom reuși și să um, și terminăm la timp și sper că nu va trebui să facem apel la serviciul de uh, livrare de pizza aici pentru că vom rămâne până noaptea să votăm. Apoi sper că vom ajunge la un, uh, la un bun rezultat la acest vot pentru a stimula și consolida piața unică. Mulțumim, domnule raportor, spune președintele, și cred că dacă toată lumea se asigură că numărul celor uh, care votează este exact cel care trebuie, uh, totul va fi bine. Și am să rog pe doamna Gephardt și pe domnul Schwab să uh, coopereze cu mine și să uh, mă anunțe de fiecare dată când este nevoie de un vot electronic și dacă nu răspundeți la telefoanele pe, pe care le primiți, va merge totul mai repede. Începem cu amendamentul de compromis numărul 2 la articolul 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 1, da? Deci este amendamentul de compromis la articolul 1. Dar pe lista mea de vot, spune președintele, era numărul 2. Trecem acum la amendamentul 399. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem acum la articolul 2, punctul 1, deci amendamentul de compromis la articolul 2.1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Așadar, trecem la amendamentul 411 al doamnei Turunan. Cine este pentru? S-a deschis votul electronic. Sanctis votul. Se respinge cu 23 împotrivă și 16 pentru. Nu voi mai citi cifrele decât dacă vreți neapărat să o fac, pentru că ele sunt pe ecran. Am să vă rog de asemenea să votați destul de... să votați un pic mai repede. Apăsați butonul cât se poate de repede. Ar fi foarte bine. Următorul amendament de compromis la articolul 2, uh, punctul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și trecem așadar la amendamentul de compromis la articolul 2, amendamentul de compromis cu numărul 7. Cine este pentru? Deci la articolul 2.3. Uh, Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Doamna Turunan, am să vă rog să menționați articolul și punctul pentru că noi nu avem numerele, cifrele amendamentelor de compromis. Dacă puteți spune numai uh, la ce articol sunt. Uh, so, the next compromise amendment. Următorul amendament de compromis este la articolul 2.3 plus considerentul 11b. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis la articolul 2 4 nou, care este uh, cu multe pagini mai încolo. Ați făcut o treabă foarte bună, domnule raportor. Deci, amendamentul de compromis la articolul 2.4 punctul a 9 Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis la articolul 2.5. punctul Cine este pentru, împotrivă, se se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 2, punctul 5a, nou. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Iată, facem mari progrese. Artic, uh, articolul 2, punctul 6, plus considerentele 12 și 13. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 43 și jurii 58. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul de compromis la articolul 2, punctul 8 și considerentul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Trecem la articolul 2, punctul 9 plus considerentul 15. Am să vă dau și numerele n-am să vă dau numerele paginilor pentru că nu știu dacă aveți aceleași, dar vă spun acum, pagina 20, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis la punctul 11 și considerentul 16. Articolul 10, se corectează președintele, și considerentul 16. Deci, articolul 10 și considerentul 16. Cine este pentru? Articolul 2 uh, plus uh, punct, punctul uh, 11 plus considerentul 16. Se adoptă. Trecem la jurii 60. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 2.11. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 46. Deci, amendamentul 46 și jurii 62. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 47 și jurii 63. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Trecem la 48. Jurii uh, 65. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum votăm amendamentul de compromis la articolul 2, punctul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la jurii 66. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis la articolul 2.18. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum, articolul 2.19, uh, amendamentul 51. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis la articolul 2.20. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 53. Cine este pentru? Cred că vom deschide votul electronic la acest amendament. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis la articolul 3 plus considerentele Uh, aferente. Avem un vot pe părți aici. Voi lua întregul text în afară de servicii financiare. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Iar a doua parte se deschide votul electronic pentru a doua parte. Așadar, împreună cu formularea servicii financiare. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem așadar Deci, practic, toate celelalte amendamente la articolul 3 devin caduc, caduce și sunt multe pagini. Doamna Turunan, cred că ați uitat uh, jurii 68. Pe pagina 27, spune doamna Turunan. Conform uh, listei mele de vot, jurii 68 face parte din uh, amendamentul de compromis la articolul 2.20. Sunteți de acord? Bun. Articolul 4. Amendament de compromis la articolul 4 plus considerentele aferente cu un vot pe părți, pe șase părți. Voi lua cele șase părți separat. Amendamentul de compromis la articolul 4, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul electronic pentru partea a doua. S-a închis votul, se adoptă. Partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Pat uh, partea a patra. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a cincea. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trebuie să mai votăm o dată, ne cerem scuze. Pentru că s-a apăsat uh, butonul greșit. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 4A. Pe pagina 38. Așadar, amendamentul de compromis la articolul 4A. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Cu aceasta Încheiem capitolul întâi. Sper că și restul va merge la fel de bine, domnule raportor, dar trebuie să vedem. Ajungem la capitolul 2. Amendamentul de compromis 22. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum mai departe. So we now go to compromise 23, I think. Yeah. Trecem la compromisul 23. Amendamentul de compromis 23 la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 673. Foarte bună treabă ați făcut, domnule raportor. Cred, decât dacă nu mă contrazice raportorul, că trecem la considerente. Trecem așadar la considerente. La considerentele corespunzătoare la considerentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 302 al domnului Moti. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Iar apoi la amendamentul 303 al domnului Rochefort e caduc. Trec la articolul 6, amendamentul de compromis 24. Pentru împotrivă se adoptă. Și trecem la 86 al domnului Roșfar. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 694, 695, 696 sunt caduce. Și trecem la amendamentul 6 sau? Nu mai trebuie să-l votăm. Așadar, am terminat volumul 2. Iată, facem mari progrese. Well, I'm on to chapter 3 now. Am ajuns la capitolul 3, amendamentul de compromis 25. Mă urmăriți? Voturi pentru. Împotrivă se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la articolul 8. <coughs> Amendamentele 88, 700 și așa mai departe. Se șterge articolul 8. Cine e pentru? Amendamentul de compromis 26. Cine e pentru? Deschidem votul. Amendamentul de compromis 26. Cine este pentru? Vote's closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 10. cum rămâne cu considerentul 25. Considerentul 25. Vreți să votăm? Cred că trebuie să ne întoarcem Amendamentul DR 82. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 83. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 6, 78 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis la considerentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 11. Amendamentul de compromis 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis uh, aferent articolului 12. Uh, voted. We okay. the recitals uh, voted. Do, I need, do, we need to, do we need to vote on recital Trebuie să votăm și considerantul 21 sau se consideră adoptat cu compromisul? Vreți să votăm? 21. Considerentul este acceptat și votăm amendamentul de compromis 29 la articolul 11. Cine pentru împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis aferent articolului 13. La pagina 23, articolul 13, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. A fost amendamentul de compromis 30. Trecem la amendamentul de compromis 14 aferent articolului 14, amendamentul de compromis 31, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la proiectul de a, raport 106. Uh, la pagina 28, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 894. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 13 pentru 24 împotrivă. Amendamentul de compromis 32 la articolul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis aferent articolului 17 la pagina 31 sau 32, amendamentul de compromis 33. S-a deschis votul la 33. Vot pe părți. Îmi cer scuze, tocmai am observat. S-a deschis votul la prima parte a amendamentului 33. S-a închis votul. Se adoptă. Și apoi s-a deschis votul la a doua parte a amendamentului de compromis 33. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Uh, so now we go to uh, draft report 100. Trecem la 114, pagina 36. Proiectul de raport 114, articolul 18, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă 115 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 34 la articolul 19 și considerentele. Socialiștii și democrații au cerut uh, un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru 16 împotrivă. Trecem la Iuri. 140, la articolul 20. Articolul 20. Iuri, cine este pentru? 1, 140 se adoptă. Celelalte sunt caduce. Articolul 20 a fost șters. Am ajuns la 20A sau 20A cade. So now we move, I think, unless the rapporteur disagrees. Trecem la amendamentul doamnei Roitova. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Un, 1054. Cine e pentru? Împotrivă. Abținere se respinge. Și am încheiat cu un alt capitol. Avansăm repede până acum. Trecem la capitolul 4 Capitolul 4 What about 1057 Oh, sorry, 1057. is the first to be voted on. 1057 este primul. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am adoptat amendamentul de compromis aferent articolului 3. Amendamentele aferent articolului 21 cad și articolul 21 este șters. Toate amendamentele respective cad și trecem la articolul 22. Articolul 22, amendamentul de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1114, care este la pagina 30. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 22A9. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Toate celelalte amendamente cad. Ajungem la amendamentul de compromis al articolului 23. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis la articolul 23A9. Este la pagina 17 amendamente de compromis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă în mod clar. Trecem la amendamentul de compromis aferent articolului 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 1166 la pagina 26 1176 și 1178 cine este pentru împotrivă se resping amendamentele domnului Weisgerber nu sunt supuse la vot Trebuie să votăm 1178. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 1177-1179 nu sunt supuse la vot. O 180 nu se votează. 1180. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 3, 5, 8. Cine este pentru? A deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1, 4, 6, Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Doamna Savini, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 23 a domnului Schwab, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. O 1146 s-a deschis votul. S-a închis votul. That's rejected.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 1182 este următorul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 362 al domnului uh, Salvini. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 363 al domnei Turunen. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 19 la 19. Amendamentul de compromis la articolul 26 cu un vot pe părți solicitat de GUE NGL. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Se adoptă a doua parte. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Toate amendamentele la articolul 26 cad și trecem la articolul 27. Pagina 45. Pagina 44. Amendamentul de compromis la articolul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la articolul 28. Amendamentul de compromis. Amendamentul de compromis articolul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 1378. Celălalt cand. 1378 al domnului Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trec la amendamentul de compromis la articolul 29. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 1400. Nu, am terminat. Se pare că am terminat cu capitolul 4. We may finish earlier, that's right. Yeah. Chapter 5, we have no votes on Exactly, yeah. But just note that the jury amendments are deemed adopted for okay. to Rule 50. Uh, so, uh, ladies and gentlemen... Um... Doamnelor și domnilor, capitolul 5, care era în cooperare consolidată cu Comisia AFET, este acceptat. Toate amendamentele sunt considerate acceptate. Și am ajuns la ultimul capitol, dacă nu mă înșel, domnule raportor. Capitolul 6. Două mai avem, 6 și 7. Am ajuns la articolul 40. Sunt uh, patru amendamente de eliminare. Ce este pentru împotriva se șterg și um, considerentele sunt șterse, bănuiesc. Articolul 41, amendamentul 1518. Cine este pentru? S-a închis votul. Se adoptă. 1519 al domnului Gepard. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19. O persoană nu a votat. Vă rog să fiți uh, rapizi. Amendamentele domnului Caras, 1520, 21, 22 și 23. și este pentru? Împotrivă? Se resping. 1524 al uh, domnului Corața Bild și Calniete. să deschiți votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 18 pentru 20 împotrivă, domnul Kreutzmann și-a retras amendamentul 1525. Am ajuns la amendamentul compromis 45A. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă? Amendamentul de compromis 45. Am ajuns la 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 1.73. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 48. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Corespund Uh, considerentul se adoptă. Amendamentul de compromis 49. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 33 s-a adoptat. Am ajuns la considerente. 389 al domnului Ivanova. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Econ 9. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Econ 8, s-a deschis votul. Să vedem cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Capitolul 7 Începem cu jurii 191. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Cred că s-a adoptat 177 articolul 48 uh, a 9 avem un avenament al domnului Menders. Este vizibil. Amendamentul oral 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trei nouăzeci doi al doamnei Turunen. S-a deschis votul. Trei nouă doi. S-a închis votul. Se respinge. 396 al doamnei Rapti și al domnului Pupachis. S-a deschis votul la 396. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Amendamentul de compromis 50, anexa 1, partea A. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Cred că toate părțile au fost votate. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. Următoarele sunt acoperite.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 Cred că a fost o greșeală pe lista de vot. O să clarific cu raportorii și cu raportorii din umbră. Din câte înțeleg eu, dacă mergem la considerente, după finele anexei 3, aliniatul 4, punctul D, trecem de la anexa 3 la considerente fiindcă n-am număr de pagini pe lista mea de vot. Avem amendamentul 216, 17 și 15 și Econ 1. Ați reușit să mă urmăriți? Există un compromis care nu apare pe lista de vot, dar pe care eu îl am, la considerentul 2, care apare toate cele patru puncte. Și înțeleg că raportorul este de acord. Și vreau să introduc compromisul la considerentul 2 la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la considerentul 3. Deci trec acum la considerentul 4. Amendamentul 221, doamna Turunen. S-a deschis votul pentru 221. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 225 și 226, identice, doamna Turan și domnul Rochefort. S-a deschis votul 225-226. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 227 de ordin lingvistic, deci nu-l votăm. 228, doamna Turunen. S-a deschis votul la 228. S-a închis votul. Se respinge. Din câte văd eu, suntem la 229 a domnului Rochefort. 229. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. 229. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final acum, dacă nu mă înșel, doamna Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Schwab pentru munca enormă care a fost uh, depusă, muncă pe care am făcut-o cu toții împreună. Nu a fost o sarcină ușoară să lucrăm pe acest subiect, mai ales având în vedere faptul că textul comisiei a fost un text problematic. Aș dori să remarc faptul că în viitor trebuie să ne autodepășim și văd că domnul Schwab îmi dă de dreptate. În viitor, când primim astfel de propuneri uh, care nu ne plac, să nu mai acceptăm să lucrăm pe ele, ci pur și simplu să trimitem textul înapoi. Este ceea ce aș vrea să spun astăzi aici. În al doilea rând, aș vrea să mai spun ceva și regret că trebuie să spun asta pentru că am investit și eu foarte multe ore de muncă aici și anume că trebuie să recomand grupului meu după ce am uh, uh, discutat ieri că nu putem să fim pentru acest compromis, că vom vota la vot împotrivă. Și aș dori să uh, să motivez uh, acest vot pentru că colegii mei m-au mandatat să explic să explic acest lucru ca să știe toată lumea. În primul, de la bun început, grupul meu a spus că nu putem accepta un text în care se face, uh, are loc o vreo înrăutățire a dreptului consumatorilor în vreun stat membru, chiar și într-un mod cât se poate de vac. Și acest lucru însă se întâmplă. Uh, Există 5-6 exemple pe care aș putea să vi le dau um, așa, spontan, dar am să vă dau numai două exemple ca să nu um, vorbesc pentru prea mult timp și am să vă explic de ce nu putem să votăm pentru. De la bun început am spus că grupul meu nu poate să accepte ca serviciile financiare în totalitate să fie excluse din sfera de aplicare a acestei directive. Am eliminat o parte din aceste servicii și am fost de acord cu asta atâta timp cât ele erau acoperite de alte directive. Însă există o serie întreagă de servicii financiare care nu sunt acoperite. Și este vorba de micile credit, credite de consum. Și mă uit la colegul Repo care ne-a spus că în uh, statele scandinave există mari probleme cu credite uh, foarte mici uh, care se primesc prin SMS și care nu sunt acoperite prin directiva pentru consumatori și pentru că nu sunt, pentru că au fost excluse din directiva pentru protecția consumatorilor, nu sunt incluse nici aici. Așadar, este vorba de lucruri pe care noi, uh, socialiștii și democrații, le-am dorit în acest domeniu și nu sunt asigurate. Și este o problemă și nu putem accepta această situație. Și asta mai ales pentru că în domeniul acesta se prevede o armonizare totală, ceea ce presupune că statele membre nu pot să mai adopte legislație suplimentară în acest domeniu, pentru că s-a preluat această legislație în uh, armonizarea totală. Dacă nu ar fi fost uh, totală această armonizare, am fi putut să o acceptăm. Un al doilea exemplu. Și este ceva ce am spus de săptămâni întregi, și anume că la, grup, la articolul 10, grupul meu nu poate să accepte o armonizare totală pentru că formularea prevăzută aici nu este acceptabilă. Aici este vorba de stabilirea faptului că la contracte uh, care sunt încheiate, de exemplu, uh, la ușa consumatorului, deci care nu au loc în uh, interiorul firmei, numai în anumite situații se cere semnarea unui contract. Se prevede în acest articol că consumatorii trebuie să solicite acest contract pentru ca el să fie încheiat și altfel se astfel, altfel acest um, contract ar putea să fie pe un USB, pe un uh, CD. Uh, practic nu se poate verifica dacă ceea ce este pe acel, US, uh, pe acel stick USB este într-adevăr ceea ce mi s-a propus. Propu formularea shall be given to the Uh, consumer on a durable medium insofar as disappears appropriate uh, in the view of the contract. Deci trebuie să-i se furnizeze contractul uh, clientului uh, pe, într-un, pe un suport durabil, dar asta este practic o scuză pentru a spune că nu avem nevoie de un contract scris. Și grupul nostru uh, spune că este de neacceptat acest lucru și că, uh, practic, la nivel național ar trebui eliminate unele reglementări, pentru că și aici este prevăzut o armonizare totală. Sunt două dintre exemplele care ne fac să nu putem fi de acord cu aceste propuneri. Okay. Uh, well, we, we need to proceed to the... Bun, trebuie să trecem la votul final. Nu știu dacă domnul raportor dorește să intervină. Se pare că nu. Așadar, deschid votul cu privire la propunerea comisiei așa cum a fost ea amendată și modificată. Uh, Există oameni care nu doresc să voteze, fiindcă văd că nu voteze toată lumea. Văd că sunt doar 38 de voturi. Bun, deci se adoptă 22 voturi pentru, 16 împotrivă. O abținere. Doamnelor și domnilor, deși raportorul nu a obținut majoritate absolută, cred că este clar că e vorba de un subiect complex, dificil, care trebuie să fie analizat mai departe îl vom vota înainte să ajungă în plenară. Știu că raportorul uh, va mai lucra la text. Vreau să-i mulțumesc foarte mult și raportorilor din umbră, fiindcă fără eforturile făcute de a reflecta aceste soluții de compromis, am fi avut o sesiune de vot foarte mare, foarte lungă. Doamna Gebhardt are dreptate, pe viitor trebuie să abordăm mai dur aceste texturi, aceste texte, puteți spune și că atitudinea sau comisia anterioară putea să fie mai critică decât a fost, e adevărat, dar există o poziție în Consiliu care trebuie susținută și trebuie vede să vedem cum vom face acest lucru. Aici se încheie întâlnirea de astăzi, însă am un anunț. Propunem raportorilor și raportorilor din umbră să folosească această sală pentru următoarele 35 de minute pentru o conferință de presă. Va exista și interpretare. Cred că există interes pentru asta. Avem o conferință de presă. Deci sugestia mea ar fi ca raportorii și raportorii din umbră care doresc să participe să rămână aici în sală, să vină la prezidiu și va exista și interpretare. Deci le rog, îi rog pe colegii mei să ni se alăture. Ne întâlnim săptămâna viitoare la ora 3.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 Uh, Doamnelor și domnilor, suntem pregătiți să începem conferința de presă și aș vrea să îi invit pe raportorii din umbră care doresc să ni se alăture aici la prezidiu. Doamna Gebhardt, se pare că urmează să sosească. Doamna Turunen, Emily,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 Uh, so, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor celor prezenți aici în sală, în special celor care ne, urmăle, ne urmăresc pe internet. Cei dintre dumneavoastră care nu ne-a urmărit întâlnirea. Mă numesc Malcolm Harbour, sunt președintele Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului și astăzi, împreună cu interpreții, vom încerca să vă transmitem un prim răspuns la rezultatul votului care a avut loc astăzi pentru directiva privind drepturile consumatorilor. L avem pe domnul Schwab și doamna Evelin Gobhard Turunen și domnul Rochefort reprezentanții grupurilor ALDE și Verzi și uh, responsabila de relația cu presa, care îi mulțumesc pentru prezență. Oricine dorește să se exprime în limba sa poate face acest lucru. Nu știu câți reprezentanți ai presei avem astăzi alături de noi. Este o sesiune informativă oficială și înainte să începem, Vreau să reamintesc celor care ne urmăresc că buletinul informativ IMCO, pe care le emitem în fața fiecare, înainte fiecarei întâlniri, poate fi găsit pe internet și puteți să vă abonați um, să, primiți acest buletin uh, în mod regulat. Rezultatele acestea vor apărea în următoarea ediție. Am să îl invit pe domnul Schwab, raportor, să ne vorbească despre rezultatele votului de astăzi și să ne spună care sunt următorii pași de făcut în acest dosar atât de important. Domnul Schwab are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt foarte ușurat că multe dintre amendamentele de compromis care, trebuia, care au fost supuse astăzi la vot au fost adoptate de către toate grupurile, ceea ce înseamnă că sunt sprijinite de întreaga comisie. Și pot spune că sunt sprijinite de, și că vor fi sprijinite de întregul Parlament, având în vedere faptul că le-am discutat îndelung. Bineînțeles că regret că la final nu am putut să ne bucurăm de o majoritate largă, dar în politică așa este situația. La un moment dat trebuie să iei o decizie și în acest sens uh, respect faptul că anumite grupuri nu au putut să, nu au putut să uh, susțină acest compromis. Regret acest fapt, dar îl înțeleg. Mi se pare că prin acest act care a fost adoptat astăzi există două îmbunătățiri ale pieței unice. Piața digitală, piața unică digitală, și anume cumpărăturile online, s-a dublat în ultimii șase ani. Este o contribuție extraordinară la piața unică faptul că mai ales tinerii cumpără și din alte țări. Și tocmai pentru că tinerii nu trăiesc într-o singură țară, ci mai merg să studieze, să, uh, la un stagiu de formare sau să lucreze în alte țări, este foarte important pe o piață unică să avem reguli unice sau unitare. Și cred că uh, dreptul pe care l-am adoptat acum, uh, dreptul de uh, Uh, pentru cumpărăturile online cu duratele stabilite uh, sunt foarte importante și vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației comerțului uh, online. Am analizat în detaliu această directivă și trebuie să spun că nu există o înrăutățire a situației um, în niciuna dintre prevederile adoptate. Um, există unele excepții um, care țin de alte directive. Ni s-a dat exemplu altor țări unde există niște microcredite care nu sunt acoperite de nicio directivă, dar sunt convins că putem să ajungem la un uh, acord la nivel european cu privire la acestea. Apoi, la această directivă con, protecția consumatorului pe de o parte, dar și dorința uh, consumatorului de a obține fără prea mari complicații unele servicii. Uh, aceste două dorințe au fost echilibrate și cred că am găsit calea cea bună. Pe scurt, așadar, protecția consumatorului la cel mai înalt nivel și libertatea pe piața unică se împletesc aici în mod armonios, de aceea sunt mulțumit de acest vot și cred că uh, în săptămânile ce urmează, împreună cu Parlamentul și cu Comisia, vom putea uh, face progrese în uh, vederea adoptării acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc, mă adresez acum raportorilor de, din umbră, uh, în primul rând doamna Gephardt din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte! Și eu sunt ușurată că în sfârșit am reușit să ajungem la o decizie, chiar dacă eu nu am fost de acord cu această decizie. În primul rând, trebuie să vă spun că am primit o propunere foarte problematică din partea Comisiei. Prin propunerea care ne-a fost oferită de către Comisie, li s-a uh, refuzat statelor membre posibilitatea de a reglementa uh, în mod independent, de a uh, face unele, de a, de a adopta unele prevederi separate uh, față de această propunere. Grupul meu social-democrat nu a, putat, nu a putut să voteze pentru această propunere, pentru că în unele domenii reieșau la final mai puține drepturi decât există în anumite state membre și sunt garantate în anumite state membre. Unul dintre aceste, două, uh, dintre aceste domenii este uh, cel al serviciilor financiare, care au fost eliminate din această directivă Până în ultimul moment am luptat uh, să încerc să-l conving pe domnul Schwab că aceste servicii nu ar trebui să fie eliminate din această directivă. Din păcate nu am reușit. Care este pro problema? Directiva care se referă la creditele de consum va intra în vigoare numai de la, uh, este valabilă numai de la un anumit nivel încolo. Și uh, acest, însă directivele sectoriale urmează să fie înlocuite de uh, directiva actuală. Dar pentru că aceste anumite situații nu sunt prevăzute nici în directiva cu privire la creditele de consum, dar nici cu, în directiva cu privire la uh, drepturile consumatorului, um, ele nu sunt acoperite și nu este clar ce se întâmplă cu aceste servicii financiare. Este vorba de mici credite de 20, 30, 50 de euro care li se oferă tinerilor atâta timp cât sunt sub 18 ani. Um, intră, se aplică prevederile din protecția tinerilor, dar uh, dacă sunt mai mari de 18 ani și au poate 10 astfel de credite, nu au niciun fel de uh, informație clară, niciun fel de reglementare uh, clară care prevede aceste situații și asta este foarte problematic și unul dintre motivele din care nu am putut accepta această propunere. În plus, nu am putut accepta faptul că în domeniile în care este vorba de oferirea de informații, și anume la articolul 10 și 11, este prevăzută o armonizare totală uh, în ciuda faptului că formularea în aceste articole este foarte diluată. Se prevede faptul că întreprinderile, uh, dacă oferă clienților servicii la domiciliu sau produse la domiciliu, uh, nu sunt obligat să încheie un contract înscris cu clienții uh, respectiv. Și mi se pare ceva foarte problematic. În anumite state membre, situația este uh, la ora actuală uh, aceea de obligativitatea unui astfel de contract scris cu, cu semnătură. Iar textul care a fost votat acum relativizează această situație pentru că uh, Uh, vânzătorul are posibilitatea de a spune este o situație specială, nu e nevoie de contract, consumatorul nu, știe, nu cunoaște această situație, nu știe ce să facă și, așa cum prevede propunerea, trebuie să ceară uh, un contract scris, dar el de obicei nu cunoaște legislația, să știe că poate să uh, facă acest lucru, să ceară un contract. Acestea sunt motivele pentru care grupul uh, meu a spus că nu poate să accepte această propunere. Am fi putut accepta această propunere dacă era vorba de o minimă armonizare, adică dacă statele membre ar fi avut dreptul în continuare, dreptul să uh, emită uh, legislație și prevederi pe acest uh, subiect. Dar în textul așa cum a fost el prezentat, această posibilitate nu este oferită, de aceea pentru noi el este inacceptabil. Însă, am ascultat uh, cu bucurie că faptul că raportorul a Uh, spus că am putea până la votul din plen să mai discutăm acest document și să îl mai îmbunătățim. Bineînțeles, îi stau la dispoziție și dacă reușim să introducem, să negociem niște prevederi bune în acest uh, domeniu, bineînțeles că nu ne vom mai opune acestui, uh, acestei propuneri, pentru că pe mine mă interesează să avem un drept de calitate și uh, să oferim consumatorilor o valoare adăugată prin această directive și, directivă. Filozofia noastră este că atunci când vorbim despre protecția consumatorilor, să fie vorba în primul și în primul rând de consumatori și de drepturile lor și nu de piața unică, așa cum am avut impresia uneori. Bineînțeles, ușa este deschisă pentru uh, negocieri în continuare până în plen și aștept cu nerăbdare să văd uh, la ce rezultate putem să ajungem, nu, ne, nu numai în aceste două uh, domenii pe care tocmai le-am men menționat, ci în toate domeniile în care nu am putut să acceptăm compromisurile. Știți că a fost vorba de cinci astfel de amendamente de compromis pe care nu le-am putut accepta, dar nu am de gând acum să vi le explic pe toate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnul Rochefort. Si, uh... Mulțumesc. Închipuiți-vă că azi dimineață am recitit textul inițial al propunerii comisiei. E un text care datează din octombrie 2008. Ei bine, drumul pe care l-am parcurs este lung. Era un text prost, un text care lua în ușor toate chestiunile ce țin de consum, ceea ce se bate cap în cap cu complexitatea consumului în societatea de astăzi. Un consum care este esențial pentru economie și pentru viața de zi cu zi a 500 de milioane de cetățeni, oricare ar fi țara lor, nivelul lor de viață sau vârsta. Consumul este un act esențial al vieții cotidiene. Directiva aceasta nu este perfectă. Nici măcar după votul nostru nu putem spune că textul este perfect votul din comisie. Dacă ne gândim la punctul de plecare, aș vrea să îi aduc însă un omagiu lui Andreas Schwab și aș vrea să mulțumesc și echipelor tehnice ale comisiei și aș vrea să mulțumesc și echipei de raportori din umbră, pentru că am muncit foarte mult la îmbunătățirea acestui text și vă invit să comparați textul inițial cu textul care a fost votat astăzi în comisie. Afirm că această directivă apără consumatorii. Afirm de asemenea că crește gradul de satisfacție a consumatorilor. Dreptul trebuie să-i protejeze și trebuie să fie de asemenea capabil să facă cumpărătul la cel mai bun preț posibil. Și fenomenul nou la care asistăm astăzi, fenomenul care se răspândește cu o viteză vertiginoasă, este posibilitatea de a cumpăra pe internet bunuri de consum. Și în acest caz nu mai există granițe. E ceva ce ne încântă pe noi europenii și este ceva ce ne terorizează în același timp, pentru că există multe produse interzise, există produse contrafăcute, există bunuri ale căror proveniență nu este bine cunoscută. Sigur că există o directivă cu privire la cumpărăturile la distanță, însă era important să redeschidem acest dosar pentru că lucrurile evoluează foarte repede. În Franța, de exemplu, în 2010, cifra de afaceri a crescut cu 20% și vorbim despre circa 15-20% consumatori în plus care cumpără online. Pentru acești consumatori este important să existe noi avantaje. Această directivă încearcă să îmbunătățească concurența sănătoasă, încearcă să facă în așa fel încât întreprinderile care au profit vânzând mai scump în anumite țări decât în altele pentru că piața nu este unificată, ei bine, aceste întreprinderi vor trebui să ofere un evantai de produse la prețuri, prețuri competitive tuturor consumatorilor. Consumatorii au o șansă și anume că pot cumpăra peste tot în Europa. Deci au o mai mare alegere și pot cumpăra la prețuri mai mici. Este bine și pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că acestea adesea produc game restrânse de produse, pentru o piață specializată. Vorbim despre hobby-uri bine definite. Ei bine, aceste IMM-uri constată dintr-o dată că pot să vândă mai multor consumatori pentru că pot să vândă și în alte țări. Este o șansă substanțială. Ceea ce este adevărat însă, pe de altă parte, este că e nevoie de armonizare, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Dacă fiecare întreprindere în parte trebuie să cunoască dreptul consumatorilor din 27 de țări membre înainte de a propune spre vânzare produse pe internet, ei bine, sistemul nu va funcționa. Și aș vrea să le spun socialiștilor, verzilor și celorlaltor colegi care ezită încă că e nevoie de armonizare maximală și dacă proiectul de directivă propunea o armonizare generalizată, textul pe care l-am votat noi se axează doar pe anumite domenii unde intervine armonizarea. Vânzările la distanță, vânzările fără prezența fizică a vânzătorului și a consumatorului, consumatorului și, după cum a spus Evelyn Gebhardt, vânzările la domiciliu, off-premises, cum se numesc în limba engleză. Știți foarte bine că construcția europeană înseamnă și capacitatea de a ajunge la un consens pe subiecte precise. Dacă nu facem un pas înainte, dacă nu adoptăm reguli unice, nu avansăm. Știm că Consumatorii sunt îngrijorați pentru că ar putea crede că, aceste pa, că acești pași înainte le neagă drepturile sau cresc nivelul uh, de birocrație. Nu cred însă că această directivă neagă dreptul consumatorilor. Această directivă nu îmbunătățește dreptul consumatorilor. Asta se poate spune, însă Directiva aceasta nu poate să facă totul, nu îmbunătățește totul, însă nu cred că duce la o uh, diminuare a drepturilor consumatorilor. În schimb, are o valoare clară în ceea ce privește drepturile lor. Are o valoare pentru țările noi membre care vor dispune de drepturi mai mari decât uh, dispuneau înainte. Ori de câte ori într-o țară existau dispoziții care permiteau o protecție specifică a consumatorilor, ei bine, aceste dispoziții sunt menținute în directivă. Poate că Malcolm mă va contrazice, însă s-a dat uh, exemplul creditelor de consum uh, foarte mici. Marea Britanie are un sistem de protejare a consumatorilor și această directivă nu pune sub semnul întrebării nivelul de protecție a consumatorilor englezi care dispun de prevederi mai avantajoase decât cele pe care le propune directiva asupra creditelor de consum. Și eu consider că, ne, că discutăm despre o versiune provizorie a acestor prevederi. Prevederile trebuie îmbunătățite și trebuie să avem întotdeauna în vedere uh, un eh, nivel înalt de protecție a consumatorilor și uh, dinamica pieței interne. Și Emily Turunen, acum din partea verzilor. Mulțumesc, voi vorbi în limba daneză. După cum ați constatat, după vodul de astăzi, Verzii nu au susținut acest text și asta din trei motive. În primul rând, din punctul nostru de vedere, armonizarea merge prea departe și ne temem de această armonizare. Considerăm că ea poate să înrăutățească cu condițiile pentru consumatori. Evelyn Gephardt a menționat acest lucru. În al doilea rând, nu s-au făcut suficiente progrese pentru consumatori în Europa. Eu una aveam așteptări destul de mari în ceea ce privește aceste, acest text și așteptările mele au fost înșelate. În sfârșit, în ceea ce privește procesul politic, procesul politic nu avansează suficient. Se face un pas înainte, un pas înapoi. Și asta ne pune probleme. Pentru a reacționa la cele spuse de domnul Rochefort și de domnul Schwab, E adevărat că potențialul este important, e adevărat că e nevoie de o armonizare destul de mare, însă armonizarea completă înseamnă că trebuie să se gestioneze bine conținutul textelor. Conținutul trebuie să fie perfect și încă nu putem vorbi despre așa ceva și de aceea am votat împotrivă astăzi. E adevărat că am mers departe, anumite priorități ale verzilor au fost integrate astăzi, ceea ce este foarte pozitiv. Definițiile consumatorilor au putut uh, fi îmbunătățite, exigențele în ceea ce privește informarea în cazul contractelor în afara sediului și în interiorul sediului. Am uh, îmbunătățit definiția pragului. Am negociat în germană și de aceea folosesc anumiți uh, termeni uh, germ, uh, englezi în, în discurs. Sarcina probei este acum a comerciantului. Este o altă îmbunătățire din păcate, nu a mers suficient de departe, mai ales în ceea ce privește armonizarea. Textul ne punea probleme și de aceea nu am putut vota pentru. Er, øh, Cred însă că există un potențial. Trebuie să îmbunătățim situația pentru consumatori. Dacă un produs cumpărat este reparat, consumatorul trebuie să poată să obțină un alt produs sau uh, uh, trebuie să îi fie rambursat produsul. De exemplu, uh, mi s-a propus să mi se repare iPhone-ul și nu mi s-a propus un alt iPhone în acest timp. Sper că vom putea să facem și alte progrese. Ar fi formidabil să ajungem la un consens în cadrul Parlamentului European însă pentru asta trebuie să existe îmbunătățiri concrete. Iată, avem niște exigențe destul de complet, exigențe destul de concrete și de aceea am uh, votat împotrivă. În sfârșit, un ultim punct. Este vorba despre un aspect ceva mai vast, este vorba despre procesele pe care le derulăm în Uniunea Europeană. Am uh, resimțit o oarecare presiune pentru a ajunge la un acord în primă lectură, a presiune exercitată de anumite guverne, de anumite grupuri și cred că Parlamentul trebuie să reflecteze la acest lucru. Vorbim, la urma urmelor, despre procese democratice, cred că trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Există o tendință, tendință de a se ajunge la acorduri în primă lectură, însă procesul democratic trebuie să fie respectat, pentru că mi-e teamă că procesul democratic ar putea să fie slăbit dacă tendința aceasta continuă. Nu am vrea să devenim uh, frații mai mici, uh, fratele mai mic al Consiliului. Well, Mulțumesc foarte mult. În calitate de membru al grupului ECR, nu am fost raportor din umbră, însă am participat la stabilirea poziției noastre, poziției noastre și vreau să spun și eu că toate grupurile politice au respins strategia inițială a Comisiei de Armonizare Maximă. A fost problema principală cu acest text. Acest text își propunea să facă un lucru și l-am adaptat pentru a obține un alt lucru și a fost un proces lung. Cred că trebuie să vedem cum putem să obținem un avantaj maxim pentru consumatori în acest proces și trebuie să ne asigurăm în același timp că simplificăm lucrurile pentru întreprinderi de exemplu, un set unic de propuneri în ceea ce privește exigențele de informare. Cred că am făcut un pas semnificativ în această direcție și mă gândesc mai ales la comerțul online. În ceea ce privește vânzările la domiciliu, am făcut uh, îmbunătățiri clare care trebuie să fie menținute cât mai mult. Ceea ce este important acum este că avem un text consolidat pe care putem lucra. Raportorul va accepta fără îndoială că trebuie să vedem dacă nu există incoerențe și uh, zone de îmbunătățit, precum și chestiuni în privința cărora am putea face și mai multe progrese. O altă critică formulată la adresa Comisiei a fost că nu a fost o directivă Um, finală s-au uh, adăugat uh, anumite sugestii. Cred că am ajuns la un echilibru și pentru a-i răspunde lui Emily Turunen și acum vorbesc iarăși în calitate de președinte al Comisiei, este un text adoptat în codecizie. Așa lucrăm în uh, Uniunea Europeană, așa ne îndeplinim rolul legislativ am votat în comisie asupra acestei propuneri. Raportul va trebui adoptat de întregul Parlament și apoi va trebui să discutăm cu Consiliul în numele tuturor statelor membre pentru a vedea care este cea mai bună cale de a ajunge la un uh, compromis. Atunci când este vorba despre texte atât de complexe, Probabil că e nevoie de două lecturi. În circunstanțe excepționale putem avea în vedere o singură lectură, însă dacă trecem prin două lecturi, putem să ne concentrăm asupra detaliilor. Discuțiile sunt în continuare deschise și în calitate de președinte al comisiei mă voi asigura că facem o treabă cât mai bună și că putem ajunge la un acord. Cel mai rău ar fi să existe o discrepanță atât de mare între poziția noastră și poziția statelor membre, încât să înghețe discuțiile cu totul. Cred că ar fi prost pentru consumatori. Cred că am uh, putea face progrese și uh, sper că se vor face progrese. Înainte de a uh, încheia, înainte de a încheia și a vă lăsa să puneți întrebări dacă doriți. Aș vrea să spun că veți beneficia de multe informații cu privire la această directivă pentru că mâine se desfășoară un seminar cu privire la contextul acestei propuneri. E un atelier pentru ziariști în sala 7C50 în uh, clădirea Polaris Park între 9 și 15 și 12 și 15. Veți avea ocazia deci să obțineți mai multe informații. Nu știu dacă există întrebări. Mă uit la ofițerul de presă. Există ziariști care vor să pună întrebări? Numai din partea ziariștilor. Ați menționat produsele digitale. Ați făcut Uh, recomandări în privința downloadărilor și a serviciilor um, digitale, Jennifer Baker de la IDG. I mean, oh, ich darf ja Deutsch sprechen. Um, die Kommission ist Comisia tocmai este pe cale să evalueze situația pentru a vedea care sunt lipsurile în domeniul um, juridic uh, și ce se poate face în ceea ce privește produsele digitale. Împreună cu raportorii din umbră am comandat un studiu pe care ni l-a prezentat profesorul Schmidt Kessel. Uh, organizațiile de protecție a consumatorului au efectuat studii în acest sens. Întrebarea esențială este următoarea cum facem să respectăm și să punem în aplicare drepturile consumatorilor la maxim, dar în același timp să asigurăm și drepturile de proprietate intelectuală. Este o cale de mijloc care nu este ușor de, greșit, de găsit. Acele produse care Uh, urmează să fie puse la dispoziția consumatorilor pe termen lung, le-am stabilit ca produse ca, care sunt incluse în uh, sfera de aplicare a uh, directivei. Însă dreptul de uh, a renunța la acest produs este uh, exclus. Vom evalua în continuare să vedem ce, uh, se mai, ce prevederi vom mai adopta dar am vrut ca această directivă uh, la, cerinț, la cererile ONG-urilor uh, să fie făcută în așa fel încât să fie durabilă. Äh, Dacă îmi permiteți să adaug ceva. Produsele digitale au fost incluse și a fost un punct foarte important pe care l-am discutat și asupra căruia am fost de acord cu toții. Uh, Însă există o problemă pe care mai trebuie să o rezolvăm în acest domeniu și anume am definit produsele digitale ca marfă. Însă la articolul 11 um, area de aplicare se restrânge la servicii, se rezumă la servicii. Deci nu este prevăzut ce se întâmplă dacă uh, primesc ca partea unei promoții un DVD uh, și cu aceasta mi s-a oferit un serviciu fără să știu ce s-a întâmplat, uh, am căzut într-o capcană sau nu, sunt puncte pe care nu le-am clarificat încă și pe care va trebui să le discut cu domnul Schwab până la votul în plen pentru a obține o îmbunătățire a textului. Aș dori să mai spun încă un lucru cu privire la ceea ce a spus colegul uh, Rochefort. Cred că una dintre greșelile care se fac de multe ori este că se compară directiva de astăzi directiva, propunerea pe care am uh, adoptat-o astăzi cu propunerea inițială a Comisiei. Însă eu întotdeauna am comparat cu dreptul existent astăzi, nu cu propunerea Comisiei, care a fost uh, de mult mai slabă calitate decât ceea ce există deja în statele membre. Acesta este sistemul meu de referință pentru a vedea dacă aducem o valoare adăugată uh, la această directivă sau dacă nu. De aceea, răspunsul meu la final a fost că, da, bineînțeles, am obținut uh, un rezultat mult mai bun decât propunerea comisiei și domnul Schwab și cu toți am lucrat foarte bine în acest sens, însă, dacă ar fi să comparăm cu dreptul din statele membre, uh, acest document nu este o îmbunătățire, în unele situații este chiar o înrăutățire și acest lucru pentru noi nu este de acceptat. Ja, bare, bare ganske kort til det med digitale produkter. Altså, det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Aceste produse digitale, nu este un secret că nu e ușor să fie folosite, să fie abordate într-o directivă unde se vorbește despre produse concrete, fizice. Nu e un lucru ușor. Și este dificil ca aceste diferite tipuri de produse să fie reglementate în același text. Ce încercăm să facem este să ajungem la un nivel de bază minim pentru protecția consumatorilor. Dacă cumpărăm um, un film pe internet și descărcăm produsul respectiv și apoi este o problemă, trebuie să avem posibilitatea să ne adresăm cuiva, să spunem că este o problemă, că produsul respectiv nu funcționează, lucru care în prezent nu este posibil. Și asta încercăm să facem, fiindcă odată ce apăsăm pe butonul descarcă pe uh, ecran, e prea târziu, produsul este cumpărat. Și nu mai există apoi nicio modalitate de a-ți face dreptate. Deci, evident, trebuie să se găsească o soluție la această problemă și cred că vom reuși să facem acest lucru în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mai există și alte întrebări? Dacă nu, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru cei care ne urmăresc pe internet. Țineți minte că mâine avem un seminar și sunt sigur că uh, colegii mei vor fi uh, deschiși la întrebări uh, dacă îi veți întâlni în sala de presă în următoarele 24 de ore. Mulțumesc tuturor, domnul președinte mulțumește și interpreților și ne dorește noapte bună.